Okay, colleagues, uh, can we make a start? Um... Stimați colegi, haideți să începem. Aveți ordinea de zi. Uh, vă întreb dacă putem considera adoptat proiectul de ordine de zi, dacă există comentarii sau schimbări. Nu, după care aprobarea proceselor verbale ale ultimelor trei reuniuni, 8 martie, 22-23 martie, 26-27. Dacă aveți comentarii pentru aceste procese verbale, se pare că nu există comentarii, deci se consideră adoptate. Am o comunicare. Vă reamintesc că în 14 iunie la Strasburg vom avea o sesiune extraordinară de la ora 19 până la 20, 20 30 pentru a vota uh, raportul CRD3 și vom avea reuniuni și în 23, 21 iunie la ora 15 și 22 iunie dimineața și după masă. Acestea au fost comunicările. Și putem trece direct la punctele de pe ordinea de zi. Punctul 4 raportul domnului Hans Peter Martin în legătură cu interconectarea registrelor comerțului. Este un raport foarte interesant și dau cuvântul raportorului pentru a face prezentarea. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost chiar mai interesant decât credeați dumneavoastră. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru contribuțiile pe care mi le-ați trimis. În esență, este vorba de eficiența și de eficientizarea um, sistemului de documente uh, și de a accesare a acestor documente. Vrem să ne asigurăm că există eficiență crescută în ceea ce privește accesul la documentele privitoare la companii. Mulțumesc colegilor care au contribuit și care au luat cuvântul în uh, dezbateri și au încercat cu amendamentele lor să ne aducă un pas înainte. Am două probleme în ceea ce privește amendamentele. Unul este al domnului Peter Simon care propune ca toate informațiile care ajung în această rețea să fie actualizate în mod direct și să fie sigure. Problema este că nu-mi dau exact seama cum s-ar putea realiza tehnic acest lucru. Pentru că ne dorim un uh, registru al comerțului european la care să aibă acces toată lumea. Numai că este vorba de a iniția o procedură suplimentară și cred că este vorba aici de o povară birocratică semnificativă cred că ar costa mai mult uh, decât sistemul pe care l-a propus momentan Comisia. Sigur că sperăm ca datele care sunt accesate să fie cât mai actuale. Dar nu cred că ceea ce a propus colegul nostru este fiabil și de aceea aș tinde să resping această propunere. A doua mică problemă se referă la separarea voturilor uh, pe amendamentul 5 adus de mine. Aici uh, am avut senzația că există majoritate foarte clară în uh, comisie și suntem de părere că trebuie să găsim o soluție europeană pentru acest registru al comerțului european, în așa fel încât să uh, avem un sistem obligatoriu. Grupul uh, conservatorilor nu vrea să accepte acest element de obligativitate și de aceea se dorește să se meargă pe sistemul de split vote, vot pe părți. Dar uh, nu vrem să lăsăm statele membre să facă ce vor ele cu acest registru. Dacă nu se acceptă acest caracter obligatoriu aici cu majoritate, atunci cred că trebuie să ținem cont și de partea pe care a inclus-o în acest amendament colegul nostru, domnul Simon. Vreau să mulțumesc secretariatului pentru uh, susținere și vreau să mulțumesc colegilor și sper că vom vota mâine dimineață acest proiect. Mulțumesc. Dacă raportorii din umbră vor să intervină, domnul Simon de la Socialiști. Mulțumesc. Mulțumesc uh, și domnului Martin pentru prezentare. Cred că aici vrem să garantăm o reglementare care să asigure că toate statele membre sunt incluse în sistem și să um, aducă informații obligatoriu, obligatorii în acest registru. În cazul în care am dori să aplicăm acest lucru s-ar putea să nu corespundă chiar realității. Dar vreau să spun colegului meu că măcar acest sistem ne ajută să avem o privire de ansamblu în ceea ce privește realitatea în acest sens. Pentru că altfel credibilitatea publică pe care ar avea un astfel de sistem un registru european al comerțului ar fi doar parțială. oricine uh, care ar trebui să care aruncă o privire în registrul comerțului trebuie să aibă garanția că datele, informațiile din acest registru sunt de încredere. Din punctul meu de vedere, aici este vorba de o chestiune fundamentală în acest moment, și anume cum creăm acest instrument pentru a ne asigura că toți actorii de pe piață au acces la um, acest instrument, dar sunt și părți în mod obligatoriu la el. Pentru că este destul de problematic. Dacă nu ne asigurăm că datele sunt corecte și actualizate, atunci nu avem un instrument valabil. Domnul Carinț, din partea VPP. Da, vă mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Hans-Peter Martin pentru raport și pentru munca depusă. Discuția se rezumă la ceea ce a spus domnul Simon. Este o chestiune de principiu sau este o chestiune de costuri? din partea PP, PPE-ului. Uh, ei sunt de acord că, în principiu, un asemenea registru al, funcțional ar fi foarte bun pentru mediul de afaceri. În țara mea, Letonia, de exemplu, uh, care este nou venită în acest domeniu, a pornit de la zero acum 20 de ani și avem uh, un sistem foarte modern pe internet prin care poți dobândi foarte multe tipuri de informații despre companiile cu care, de care ești interesat. Însă știm că nu toate statele membre au sisteme la fel de avansate, pentru că încep de la o bază mult mai mare cu o tradiție mai lungă și ne preocupă că dacă facem acest tip de registru obligatoriu, cum și cine va suporta aceste costuri. Uh, suntem de acord uh, cu spiritul acestor propuneri, însă PPE-ul nu va susține caracterul obligatoriu. Pentru că trebuie să înțelegem mai bine care vor fi costurile în fiecare stat membru. Și cred că am înțeles că nici Consiliul nu va fi de acord cu un caracter obligatoriu. Aceasta este direct, aici uh, suntem puțin agnostici în legătură cu uh, aspectele obligatorii. Mulțumesc și domnul Strecek de la grupul conservatorilor. Uh, dobré odpoledne, paní před... Bună ziua și mulțumesc, doamnă președinte. Nu am foarte multe de adăugat la ceea ce a spus Hans-Peter Martin. Avem o părere ușor diferită la următorul aspect. Credem că interconectarea registrelor comerțului trebuie să garanteze că acest sistem va fi credibil, eficient în viitor că va fi bazat pe cât mai puțină birocrație este posibil și că va costa cât mai puțin, bineînțeles. Costurile trebuie să fie minime. Suntem conștienți de faptul că diversele state membre au sisteme diferite și nu putem accepta o asemenea cerință eh, cu caracter atât de rigid și obligatoriu. Deci, am dorit ca Consiliul să găsească o formulare mai bună. Prin votul nostru am eh, susține mai multă libertate pentru statele membre și sunt sigur că Consiliul va fi de acord cu acest lucru. Mulțumim, domnul Bulman. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, mulțumesc. Cred că este foarte clar uh, prin uh, contribuția colegului nostru Peter Simon că se ia foarte în serios această temă și uh, credem că un registru al comerțului funcțional este o premisă esențială pentru piața internă europeană. De ce spun acest lucru? Pentru că legislația, care, slavă Domnului, acum este comună, dacă știm care sunt actorii uh, transfrontalieri, uh, vrem să știm cum sunt aceștia organizați, foarte multe prevederi legale se leagă de acest lucru și cred că este uh, foarte important să ținem cont de faptul că dacă nu știm care este situația comună la nivel european, nu se poate aplica uh, directiva privind piața internă. Așadar, vrem să ne referim la două niveluri pe de o parte la dreptul național, legislația națională pe care oricum companiile trebuie să o respecte și uh, nivelul european. Este foarte adevărat că trebuie să menținem costurile în niște limite, dar cred că pe la nivel european, pe plan european și mă repet, este nevoie de o piață internă funcțională. Nu vreau să spun că suntem uh, într-un proces de armonizare, cu, de aliniere la standarde comune și aș vrea să știu cum vom decide în cadrul acestei comisii în uh, această chestiune esențială pe care o vom vota mâine. Vreau să știu dacă documentul, așa cum a fost discutat, are șanse de majoritate sau uh, mâine ne vom trezi că se vor se va pune acest document sub semnul întrebării, ceea ce nu ne-am dorit deloc. Cred că uh, ați aflat uh, care sunt pozițiile și ar trebui să facem totul ca mâine să votăm acest dosar. Um, Mr. Schmidt, I think you're going to to come in on behalf of the... Domnule Schmidt, interveniți în numele raportorilor din umbră. Da, speram, domnule președinte, spune domnul Schmidt. Speram că, domnul... ce puțin am lista de vot aici și avem probleme cu alineatul 4 din textul inițial care face referire la grupul Stoiber și de asemenea la aliniatul 5, amendamentul 5 este un vot pe părți cerut de grupul conservatorilor. Votăm împotriva primei părți și, eh, împotriva, împotriva primei părți și pentru partea a doua. Cred că acest lucru corespunde recomandării dumneavoastră și amendamentul 6 din parte, partea domnului Peter Simon, care este aproape compatibil cu amendamentul 5. Și scrie aici că poate fi votat ca o adăugire. Acest amendament însă nu îl acceptăm, preferăm textul inițial și restul este cu plus. Este suficient pentru dumneavoastră, domnule Bulman? Fără să vrem să o luăm înaintea raportorilor din uh, umbră, aș găsi pozitiv dacă raportorul din, raportorii din uh, umbră ar putea să ia cuvântul și să ne împărtășească poziția comună. Um, dau cuvântul raportorului. Mulțumesc uh, și ieri s-a discutat despre acest lucru. Cu toate acestea, cred că vrem să menținem lucrurile transparente. Am o întrebare pentru domnul Schmidt. Nu am înțeles foarte bine. Poate că este neclară lista de vot. există majoritate uh, pentru caracterul obligatoriu al registrului sau împotriva caracterului obligatoriu? Cred că aceasta este dezbaterea principală, să stabilim acest lucru și socialdemocrații, colegul Simon și uh, liberalii și domnul raportor uh, sugerează o majoritate pentru caracterul obligatoriu. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim cum se pot uh, menține în anumite limite costurile administrative. Mă îngrijorează ceea ce a inclus uh, domnul Simon în amendamentul său. Uh, vom vedea, poate ajungem la un amendament de compromis, pentru că altfel discutăm de concepte diferite în ceea ce privește funcționarea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și pentru interesul arătat. Sper să ajungem la o uh, majoritate politică. Good. Well, if there are no other comments... Foarte bine, dacă nu mai există alte comunicare, mă, alte intervenții, mă bucur că comunicarea între grupuri funcționează și votăm mâine. Trecem atunci la punctul 5, garantarea analizelor de impact independente. Acesta însă a fost amânat și trecem la punctul 6, un aviz al Comitetului pentru Ocupare, provocările demografice și solidaritatea între generații. Domnul Fox, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a mulțumi secretariatului pentru ajutorul în pregătirea acestui document. Schimbarea demografică nu este un fenomen recent, însă finanțele, uh, datorită crizei, nu uh, mai permit susținerea unui uh, unui sistem ca și până acum. Noi am susține investiții pe termen lung pentru a veni în întâmpinarea provocărilor demografice. Pentru a fi eficienți, trebuie să uh, dăm uh, Comisiei pentru Ocupare o uh, direcție foarte clară din partea Comisiei Econ și aș dori ca raportorii din umbră să țină cont de acest lucru în redactarea amendamentelor. Este clar că sistemele fiscale și sociale sunt, soci- sunt uh, latitudinea statelor membre. Uh, noi trebuie să încurajăm fiecare stat membru să acționeze pentru a uh, gestiona schimbarea demografică. O populație care îmbătrânește înseamnă că se folosesc din ce în ce mai mult scheme private de pensii și statele membre vor trebui să gestioneze din ce în ce mai bine povara Uh, asupra statului. Uh, trebuie să eliberăm piața muncii și pentru a-i permite să fie mai flexibilă și mai resp- să răspundă mai rapid la schimbările demografice. Să ne asigurăm că toată lumea poate să lucreze atât timp cât dorește pe piața de muncă și că nu există factori negativi pentru a uh, înființa o familie. Uh, închei aici, uh, rugând uh, raportorii din umbră să avem un dialog constructiv pentru a avea o opinie foarte clară pentru Comisia Ocupare. Bine, spune doamna președinte, atunci, uh, din partea PPR-ului, doamna Sara Asea are raportor din umbră. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru un proiect de aviz foarte bun, care include foarte multe dintre preocupările mele în solid, prin, prin solidaritate cu generația mai în vârstă, trebuie să uh, acordăm o susținere fără însă a împovăra generațiile viitoare. Salut accentul, accentul care a fost pus pe durabilitatea finanțelor publice, care reprezintă, reprezintă o condiție prealabilă uh, atâta timp cât populația îmbătrânește. Ca raportor din umbră socialist, voi adăuga câteva amendamente în acest sens, care însă sunt în linie cu opiniile raportorului. Care va fi impactul îmbătrânirii? Acest lucru depinde uh, cât de cât de disponibilă va fi populația în vârstă ca și forță de muncă. Va depinde de asemenea de media zile de lucru și o modalitate este să susținem participarea persoanelor vârstnice la uh, forța de muncă. Am putea contracara impactul negativ al îmbătrânirii și prin alte metode. În primul rând, trebuie să împiedicăm problemele de sănătate. Dacă uh, viața mai îndelungată ar fi sănătoasă, atunci uh, finanțele publice ar fi mult mai sustenabile. Există uh, modalități de a susține uh, creșterea productivității în uh, serviciile sociale. O problemă cheie pentru a rezolva problemele în care se acutizează din ce în ce mai mult. A existat o creștere de până la 5%, la, o creștere de 5% în producția în uh, servicii publice ar duce la o diminuare a uh, diferențelor cu 1%. Eu aș propune și o uh, modalitate de a susține creșterea ratei natalității prin uh, susținerea tinerelor familii aș face câteva amendamente în acest sens și uh, sper că raportorul îmi va susține aceste amendamente care sunt uh, conforme cu felul de gândire al, inițial al raportului. Și din partea grupului socialiștilor, domnul Joaniu. Madame la Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi, mulțumesc raportului pentru munca sa acest uh, proiect de aviz uh, este unul foarte concis și vreau să fiu și eu la fel de concis. Problemele demografice afectează finanțele publice, bineînțeles. Și dacă vrem să ținem sub control finanțele publice, acest raport insistă pe posibilitatea de găsirea unor noi resurse Uh, se menționează strategia UE 2020, unde aspectele demografice uh, sunt uh, evocate fără să se menționeze însă nimic despre finanțe. După care raportul se vorbește după aceea despre o bună politică a natalității. Suntem de acord că dacă populația activă ar crește mai mult, uh, raportul dintre cei activi și inactivi ar fi unul mai favorabil. În acest sens, trebuie să, el- să eliberăm resurse publice pentru politici care să susțină familiile. Însă, dacă însă este vorba și despre politica de imigrație, care uneori uh, pare să fie excesiv de constrângătoare o imigrație controlată și reglementată este o sursă potențială de creștere pentru Uniune și uh, de resurse fiscale care uh, vor permite să se susțină serviciile de pensionare. Există câteva aspecte care pot să fie discutate. Prima măsură este să se favorizare să se favorizeze fondurile de pensii private și nu cele publice. Atrag atenția colegilor asupra efectelor perverse ale sistemului vaselor comunicante pe, dacă s-ar pune în aplicare o asemenea măsură. Dacă fondurile de pensii ar uh, ușura povara asupra uh, sistemelor de stat, Acestea ar supune o presiune mai mare asupra gospodăriilor, care, uh, uh, lucru care le va amenința puterea de cumpărare, uh, creșterea economică în general, deci mai puține resurse fiscale și se va ajunge uh, la o compromitere a regimului uh, de pensii publice. Uh, Uh, ajungând doar la o finanțare suplimentară a uh, fondurilor private de pensii. După aceea se vorbește despre continuarea muncii dincolo de vârsta legală de pensionare, însă acest lucru transferă doar uh, uh, aceste economii spre șomaj uh, dacă aceste, pentru că tinerii nu vor avea locuri de muncă. Ca și cum această, prin această politică s-ar putea ajunge la o ocupare corespunzătoare a forței de muncă în Europa. Însă ă, deci dura, prelungirea duratei de cotizare amână doar problema și o um, mută spre un alt domeniu. Uh, mai am observații și pe alte puncte, însă le voi discuta cu raportorul și cu colegii mei raportori fictivi. Uh, foarte bine și a venit chiar la timp doamna Intveld, care este raportor din umbră al de pe acest raport. Vreau să o întreb dacă are comentarii de făcut. Uh, vă dau câteva momente pentru a vă organiza, dacă doriți, sau aveți notițe. Da, sunt organizate, spune doamna Intveld. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru întârziere, însă, ă, după cum știți, mulți dintre noi fugim de la o ședință la alta. Noi salutăm raportul în general, însă vom depune câteva amendamente și am auzit ultimele cuvinte ale uh, antevorbitorului meu în legătură cu sustenabilitatea sistemului de pensii. Cred că dacă privim dezbaterile în legătură cu euro și pactul de stabilitate, uh, se uită deseori de necesitatea sau obligația statelor membre de a asigura uh, un sistem de pensii solid și durabil. Vom depune un amendament și pentru a înlocui alineatul 6 care încurajează statele membre să susțină familiile prin stimulente fiscale. Se pare că acest lucru nu își are locul în acest uh, raport. Nu statul uh, trebuie să indice familiilor cum să uh, își înfin- oamenilor cum să își înființeze o familie și nu uh, este la latitudinea Europei să încurajeze doar anumite tipuri de familii. Foarte bine, dăm cuvântul Uh, din nou domnului Fox pentru o eventuală ultimă intervenție în urma acestei dezbateri. Mulțumesc, mulțumesc raportorilor din umbră pentru comentariile lor uh, și nu cred că este foarte util să le răspund individual. Uh, le mulțumesc foarte mult și voi, îi voi contacta foarte curând. Bine, vă reamintesc că termenul este 8 iunie, discutarea amenda 4 iunie discutarea amendamentelor în 28 și uh, votul în uh, comisie va fi în septembrie. Deci există suficient, aveți suficient timp pentru discutarea amendamentelor și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7, raportul domnului Schicluna în legătură cu adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011. Și cred că domnul Schicluna ne va prezenta și amendamentele depuse. Mulțumesc, doamnă președinte. La ultima discuție, poate țineți minte că majoritatea membrilor și-au exprimat sprijinul, au laudat Estonia pentru eforturile făcute și pentru voința politică și s-au arătat în favoarea intrării Estoniei la 1 ianuarie în zona euro. Sigur că s-au pus și probleme, cum ar fi asigurarea calității datelor statistice mm, transmise și credibilitatea acestora. S-au pus și probleme legate de componentele inflației și șomajului. Aș vrea să mulțumesc secretariatului și raportorilor din umbră care au colaborat cu biroul meu pentru a ne pune de acord cu privire la amendamentele înaintate. S-au înaintat 13 amendamente, 8 de către Marta Andreessen și trei de la domnul Clint și două de la domnul Mitchell. Legat de primele opt, respect uh, părerea celei care uh, a înaintat aceste amendamente, dar nu sunt de acord cu ele pentru că hmm, aceste amendamente, amendamente spun că Estonia n-ar fi gata, n-ar fi pregătită și că ar trebui să amânăm intrarea Estoniei în zona euro dintr-un motiv sau altul. Deci, la, despre aceste amendamente nu voi mai vorbi pentru că toate merg în aceeași direcție cu care nu sunt de acord. Ajung acum la un amendament al domnului Clint, un, pe un punct foarte important, și anume că ca trecerea la zona euro, la moneda euro, să nu fie folosită ca pretext pentru creșterea de prețuri de către detailiști sau alți producători. E un subiect important pentru că a fost o problemă, într-adevăr, în anumite țare, în țări, o problemă mai puțin gravă în alte țări, însă, având în vedere acordul la care am ajuns împreună cu domnul Clint, includem această idee acolo unde este locul la liniatul 10, unde amintim uh, autorităților estone să se pregătească pentru trecerea la moneda euro, atât înainte ca ea să se întâmple, cât și după ce va avea loc. În ceea ce privește cuvântul hidden, domnule Clintz, nu, cred că sunt de, uh, de acord cu dumneavoastră, pentru că aceste lucruri apar pe nepregătite și pe nevăzute, așa că nu obiectez. În orice caz vom mai discuta acest punct înainte de mâine, de ziua de mâine. Legat de amendamentul propus de dumneavoastră în sensul ca Eurostat să verifice pe loc, în strânsă colaborare cu Biroul de Statistică, datele, în, din cercetările mele am descoperit că într-adevăr așa se întâmplă și Comisia este 100% mulțumită de calitatea datelor statistice. Propun așadar ca această idee să intre la considerente Acolo suntem asigurați de către Comisie că Eurostatul, în strânsă colaborare cu Biroul de Statistică din Estonia, verifică valabilitatea tuturor datelor aplicabile transmise de către autoritățile estoniene. Se spune acest lucru explicit în raport și cred că ar trebui să includem ideea ca punct de informare. Legat de amendamentele domnului Mitchell, se vorbește despre date independente. Nu știu ce înseamnă această noțiune de date independente. În orice caz, nu am nicio obiecție dacă e vorba de o raportare independentă mai ales. Apoi, un alt amendament referitor la solicitarea către comisie să asimileze efectele pachetele, pachetelor de salvare pentru moneda euro în cazul Estoniei. În vedere ce se întâmplă în zona euro în prezent, cred că acest punct este unul de mare relevanță și sunt de acord cu amendamentul. Ultimul amendament al domnului Mitchell se referă nu la Estonia, ci în general și uh, sunt invitate Comisia și Banca Centrală Europeană să facă rapoarte către Parlament cu privire la etapele de minimizare ale efectelor inflației și nici aici nu am nicio obiecție. Cred că îl putem include în uh, raport pentru că avem toate drepturile de a solicita aceste rapoarte. Sunt, deci, de acord cu aceste cinci ultime amendamente și vom uh, mai finisa lucrurile până mâine. Doamna președintă, domnul Mitchell intervine în primul rând ca raportor din umbră din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun și pentru faptul că a acceptat amendamentele. Cuvântul independent înseamnă nu dependent, nu, care nu poate fi dictat de guvernul național. În țara mea, biroul de statistică momentul în care uh, biroul, oficiul de statistică publică anumite date, toată lumea le acceptă pentru că știe că uh, respectivul oficiu nu poate fi influențat. Vă mulțumesc că ați acceptat amendamentul meu legat de ultimul amendament, care sigur că nu se referă neapărat la Estonia, dar s-ar putea referi la Estonia dacă se ajunge și acolo la rate reduse de ale dobânzii. Acesta se leagă de un lucru pe care l-am uh, discutat acum 2 ani cu președintele BCE Am fost uh, raportor pentru raportul BCE în 2007 și am solicitat ca BCE-ul să analizeze această problemă. Știu că se ocupă de acest lucru împreună cu Comisia. Uh, ratele scăzute ale dobânzii și, în general, ratele dobânzii sunt folosite pentru a controla inflația, iar în zona euro acest mecanism a fost unul de mare succes cu excepția inflației activelor pentru că mm, în perioade de rate ale dobânzii scăzute, toată lumea cumpără mm, proprietăți imobiliare și uh, consecința este cea cunoscută. Aș vrea să știu totuși care au fost concluziile la care s-au ajuns în urma acestor studii. Vă mulțumesc pentru raport și pentru sprijin în general și să știți că în general doresc numai bine Estoniei. E bine ca, că în această perioadă de agitație poate mai mică decât își închipuie mm, unii. Este bine, spuneam, să vedem și lumina de la capătul tunelului să vedem că există țări cum este Estonia, care sunt dispuse să-și asume răspunderea răi la zona euro. Domnul Clint. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă spun că îmi doresc ca în toate rapoartele unde am fost raportor din umbră să se ajungă la consens atât de repede cum am ajuns în acest caz. Dacă apare chestiunea Estonia Uh, este pregătită să uh, intre în zona euro, atunci răspunsul este afirmativ, da, este pregătită, uh, dar ar trebui să ne bucurăm că mai este o țară interesată să adere la zona euro, în ciuda dificultăților cu care se confruntă euro în zilele noastre și de aceea vreau să salut faptul că Estonia dorește să devină membru al zonei euro și în ceea ce privește propunerea colegii, eh, colegii eh, noastre, eh, nu cred că pot înțelege ideea aceasta că nu dorește să devină membru Estonia pentru că n-ar fi pregătită. Nu cred că se pune problema așa se, s-au îndeplinit toate criteriile și uh, Estonia merită să devină parte din zona euro. Mulțumesc! Mulțumesc! Ceilalți raportori din umbră, domnul Cluta, din partea grupului GUE, nu doriți să interveniți? Atunci, cred că atât. Atâte intervenții am avut. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, atunci îi dau din nou cuvântul raportorului pentru a încheia această discuție și vă reamintesc că votul va avea loc mâine. Domnule Schicluna, dacă doriți să încheiați, vă rog. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor pentru colaborare și există un singur cuvânt care trebuie reintrodus pentru că a fost scos din greșeală. Aștept cu nerăbdare ziua de mâine. Mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție. Trecem mai departe la următorul punct și văd că raportorul este alături de noi. Raportul se referă la remunerarea directorilor societăților cotate la bursă și politici de remunerare în sectorul serviciilor financiare. Îi dau cuvântul deci domnului El Hadraoui pentru a prezenta amendamentele depuse. Sunt un beetje voor op schema, vandaar dat ik net op tijd ben. Mulțumesc, doamnă președinte. Am venit eh, tocmai la timp pentru prezentare. Aș vrea să încep eh, prin adresa colegilor mulțumiri pentru amendamentele pe care le-au trimis pe acest proiect de raport. Majoritatea acestor amendamente sunt foarte constructive și cred că unele dintre ele vor uh, adăuga valoare raportului. Există încă unele diferențe de ordin politic, dar nu ne surprinde acest lucru. Ca raportor, voi încerca în următoarele zile să discut cu raportorii din umbră pentru a ajunge la propunerile de compromis pe problemele care au rămas deschise mai ales în acest context, cred că este foarte important ca Parlamentul European să transmită un semnal puternic în ceea ce privește politicile, uh, mai ales în ceea ce privește remunerația, pentru că um, conduita în acest domeniu este periculoasă de-a dreptul și uh, dacă discutăm de uh, nivelul uh, european, dar și în fiecare stat membru, împreună cu doamna McCarthy, am căzut la um, am ajuns la concluzia că există o serie de principii directoare care ar putea ajuta dezbaterea. sugerăm ca mâine Comisia Europeană uh, va publica un raport în ceea ce privește uh, implementarea recomandărilor de anul trecut pe această problemă și cred că veți ajunge și dumneavoastră la concluzia că mai este încă mult de lucru pentru că rezultatele nu sunt satisfăcătoare unul dintre mesajele principale este că trebuie să avem inițiative mai clare, această inițiativă fiind doar un exemplu. Uh, politicile de remunerare sunt un aspect împreună cu procedurile interne uh, și procedurile de supraveghere. Mă aștept ca Comisia Europeană să uh, vină cu o directivă cadru care să acopere remunerația în uh, companiile publice. N-am să intru foarte mult în detalii în acest raport, dar sunt unele puncte cu care pot fi de acord. Doamna Freeman, de exemplu, uh, a făcut un amendament cu care sunt pe deplin de acord există câteva amendamente care uh, merg în direcția unei mai mari proporționalități. 67, uh, doamnei Bowles, sugestia care se face este ca în cazul remunerației să nu ne uităm, uh, să nu analizăm doar partea de plăți de salarii, ci să cuprindem și pensiile, cu excepția unora uh, dintre amendamente cred că putem ajunge la compromis. Cred că este important că atunci când este uh, vorba de gestionarea riscului operațional să se supravegheze de către Comitetul de Supraveghere să se aprobe orice uh, eforturi din partea companiei în acest sens și va trebui făcut acest lucru în așa fel încât riscul să fie gestionat în mod eficient. Salut din acest punct de vedere um, amendamentul doamnei Bowles și sprijinul pe care ni-l acordă. Sunt convins că ar trebui să punem accent pe componenta de supraveghere când se ajunge la conflicte, uh, la un conflict între uh, gestionarea riscului și comercianți. Cred că ar trebui să uh, privim cu atenție acest aspect. În cele din urmă, am propus o, adăugire la raportul domnului McCarthy. Companiile înregistrate ar trebui să fie Um, supuse unei proceduri prin care să ne asigurăm că se respectă obligațiile de divulgare în ceea ce privește salarizarea, remunerația și așa mai departe. De asemenea, va trebui să analizăm legătura dintre componenta fixă și componenta variabilă a remunerației și să ne asigurăm că există un raport echitabil între acestea. Alți colegi, cred că ar trebui să ne referim mai mult și la necesitatea restricționărilor. În ultimii ani, până să apară criza, cred că toată lumea își dă seama ce, ce răspundere este în, într-un astfel de context în care trebuie să acorzi remunerații. Aștept cu nerăbdare să discut cu raportorii din umbră și să vedem dacă putem îmbunătăți raportul, inclusiv din punct de vedere al formulării și apoi să începem la raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Nitras! Mulțumesc. Trebuie să subliniem un aspect pozitiv al acestui raport și anume legătura între remunerație și rezultatele pe termen lung. E un lucru care avea nevoie de reglementare. Dispoziția care se referă la independența Comisiei pentru remunerare este de asemenea un punct foarte important la care ținem, deși cred că nu va fi greu să se ajungă la un consens aici. Aștept uh, discuția cu raportorul și mă întreb Totuși, dacă putem spune că remunerațiile au fost cauza principală a crizei, cred că lucrurile sunt ceva mai complexe de atât. Sigur, aceste remunerații au fost un factor uh, cauzal al crizei, dar nu cred că singurul. Trebuie să ne gândim și la inițiativele referitoare la fiscalitate, la impozitare. impozitarea veniturilor excesive nu se aplică în toată Europa și nici principiul în sine nu este acceptat în toată Europa. M-aș bucura să aflu părerea raportorului cu privire la acest punct, însă eu unul nu înțeleg cum ar putea un sistem de asigurări Uh, să prevină crize viitoare. Nu știu cum ar putea fi folosite fondurile respective în caz de criză. Această idee cred eu că merge puțin cam departe și nu știu dacă am putea ajunge la un acord pe așa ceva. Acestea sunt observațiile principale și uh, Cred că direcția activității Parlamentului este cea corectă, însă ar trebui să ne gândim la un cod de conduită mai degrabă decât la înființarea unei, unui organism de asigurări sau mai degrabă decât să impunem anumite impozite suplimentare. Nu este primul document pe care îl redactăm cu privire la remunerare. Cred că ar trebui să vedem ce am obținut cu regulamentul actual și cum s-au influențat politicile de remunerare, dacă a fost o influență pozitivă, nulă sau negativă. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Carl Legland. Mulțumesc, doamnă președinte. În general, pot să spun că aștept cu nerăbdare discuția cu raportorul. Tot în general pot spune că e important să preluăm abordarea menționată de domnul Nitras, adică să evaluăm întâi ce s-a făcut în acest domeniu și să vedem ce consecințe au avut măsurile de până acum și abia după aceea să încercăm să găsim noi modalități de lucru. Dacă măsurile luate deja au fost nesatisfăcătoare. Trebuie să ne gândim și la proporționalitate, pentru că vorbim despre multe companii diferite și s-ar putea înțelege că regulile din acest raport se aplică tuturor cazurilor, însă asta nu e totdeauna abordarea ideală. Să nu uităm și că Europa nu este un balon acțiunile globale întreprinse de pildă în urma hotărârilor G20 trebuie avut în vedere. Trebuie să ne uităm ce se întâmplă în lume, în general. Anumite amendamente doresc să consolideze poziția acționarilor. Lucru bun. Pe de altă parte, e bine și că avem o abordare voluntară mai degrabă decât una obligatorie în cazul posibilității acționarilor de a lua parte la procesul decizional. Nu cred că sindicatele au vreo legătură, de aceea cred că ar trebui să le lăsăm pe din afară. Și nu sunt convins că noi, ca politicieni ar trebui să propunem niște cifre concrete în ceea ce privește remunerația, lucru care se vede și din amendamentele înaintate. În general vorbind, să nu uităm că se poartă o discuție referitoare la rezultatele activității companiilor în general, că există acele criterii de performanță personală pentru acordarea de prime, Mm, aici evaluarea e mai greu de făcut, însă e important să facem diferența în momentul în care stabilim dacă avem o abordare proporțională sau nu. În general, trebuie să mai discutăm și, cum spuneam, să evaluăm ceea ce s-a făcut deja, înainte de a lua alte măsuri. Nu e cazul să vă, mă, să vă mai reamintesc că înființarea de noi instituții reprezintă o povară. Ar trebui să ne gândim și ce sarcini să le dăm acestor noi organisme create. Și cred că ar fi prea mult. Aștept cu nerăbdare discuția cu raportorul. Sunt convins că vom găsi o poziție comună foarte bună aici. Mulțumesc! Ford. Mulțumim, doamna Vicky Ford. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului pentru eforturi. S-a ajuns în mare măsură la un acord internațional cu privire la politicile de remunerare și este clar că e nevoie de un nivel mai mare de reglementare în acest sistem. Trebuie, cred eu, să spunem lucruri pe nume. Dacă dorim extinderea acestor principii în afara sistemului de servicii financiare, acolo unde nu s-a ajuns la un acord atât de amplu, riscul în acest caz ar fi să diferențiem statutul companiilor europene față de companiile din alte părți ale lumii. Ce se spune despre proporționalitate este important. IMM-urile, companiile mici sau companiile de nișă nu ar trebui neapărat să aibă mm, același uh, nivel de supraveghere din partea unor comitete independente în ceea ce privește remunerarea. De aceea cred că organismele naționale de supervizare ar trebui să aibă o anumită putere discreționară în cazul existenței companiilor mai mici. Am propus amendamente și legat de guvernarea corporatistă. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră în ceea ce privește responsabilitățile acționarilor, însă acestea cred că trebuie analizate mai în profunzime din punct de vedere al auditorilor externi și interni și am propus ca responsabilități similare să existe pentru supraveghetori și pentru potențialii directori fără um, funcții executive. Am mai propus și o analiză a raportului OCDE referitor la remunerație. Acolo e un punct foarte interesant, legătura între asumarea de riscuri și remunerație. Este clar că e o diferență mare între evaluarea făcută de către o instituție financiară a unor riscuri pe care dorește să le preia în bilanțul contabil sau analiza în general a riscurilor. Însă, în acest caz, persoana care își asumă, își asumă riscul și instituția sunt pe poziții foarte diferite. În momentul în care analizezi un risc în uh, scopul de a-l pasa altcuiva, lucrurile stau cu totul altfel decât atunci când ți-l asumi tu. De aceea, cred că există riscul uh, unei discrepanțe între aceste instituții care se ocupă cu analiza riscurilor și piața în general. Wolf, you're on the phone and it's your go. Wolf, vorbești la telefon, deși ți-a venit rândul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă spun că avem o propunere care se ghidează foarte mult după sistemul anglo-american în sensul că există executives și non-executives. În Europa avem uh, două niveluri de conducere și din acest punct de vedere cred că în raportul final ar trebui să facem uz de această opțiune. Când vorbim de directori, mai ales în instituțiile financiare, ne referim la toți cei care, cel puțin în mod public, uh, primesc salarii excesiv de mari și prime la fel de mari. Uh, dacă vorbim de un CEO, așa cum se spune în limba engleză, vorbim de uh, câteva milioane bune pe an. Și există 70-80 de oameni care câștigă chiar mai mult de atât. Și dacă ne ocupăm numai de nivelul de conducere, atunci putem să liniștim întrucâtva publicul, dar nu rezolvăm problema esențială. Și ca membru a unei facțiuni liberale, mi-e foarte greu să să discut despre această problemă de politicile de remunerare. Avem uh, o comisie de uh, remunerare care se ocupă de această problemă putem discuta cu ei. Avem și un corporate uh, governance body și eu cred că acestea sunt uh, organismele care ar trebui să analizeze această problemă, pentru că există o presiune foarte mare asupra noastră. Prin urmare, trebuie să facem acest lucru, dar nu trebuie să uh, fim noi mai catolici decât papa. Este relativ simplu există deja uh, societăți de avocatură specializate pe aceste probleme, așa cum uh, în Marea Britanie s-a introdus un uh, sistem de impozitare a primelor. Așadar, uh, să nu exagerăm și bineînțeles că serviciile financiare uh, ies în evidență în sensul că toate companiile financiare, toate instituțiile financiare au salarii extraordinar de mari. Sigur că se poate măsura procentul de prime, de exemplu nu mai mult de 50% primă din salariu, dar cu siguranță că se depășește vizibil dacă un mic angajat al unei bănci din cine știe ce orășel câștigă un milion, atunci uh, sigur că e puțin, uh, puțin echitabil ca un dentist, uh, un medic dentist câștigă 80 de mii pe an. Înțelegem însă care sunt presiunile politice și încercăm să mergem într-o direcție în care să nu exagerăm cu schimbările, dar din punctul meu de vedere, din câte am înțeles eu, ă, gestionarea problemelor de risc, ă, orientarea pe termen lung, toate aceste lucruri sunt, bineînțeles, ă, logice, dar trebuie să depășim puțin acest cadru, trebuie să ne referim la toate categoriile de angajați care au niște venituri de-a dreptul uriașe. Uh, nu pot să motivez, nu pot să justific de ce uh, un avocat pledant, de exemplu, câștigă milioane de euro într-un an. Din acest punct de vedere, aș putea spune, da, e adevărat, uh, aceștia plătesc mai mult. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Am câteva comentarii și eu. Dacă mai sunt doritori, mai sunt solicitări de luare de cuvânt, vă rog. Am un comentariu de făcut. Cred că este corect că se menționează că ar trebui să țintim la principiul proporționalității și cred că există câteva amendamente care vor fi coroborate. Propriul meu amendament uh, avea ca scop un anumit grad de concordanță, de convergență a abordării în ceea ce privește directiva cererilor de capital, cerințelor de capital, îmi cer scuze. Uh, pentru că trebuie să ne lămurim despre care categorii vorbim de fapt. Și ceea ce vrem să facem este să uh, luăm măsuri împotriva disproporționalității. Pentru că lucrurile par să o ia razna, mai ales dacă angajatul respectiv este în, uh, la etajul uh, superior, la etajul de conducere al companiei. Probabil că Arlin va spune mai multe despre acest lucru în câteva momente, dar cred că ar trebui să fim uh, coerenți și sigur că vor fi niște mințistețe care vor încerca să facă altfel, dar trebuie să fie foarte clar uh, factorilor interesați care este intenția legislației în acest sens și trebuie să le dăm uh, shareholderilor uh, o bază obiectivă. Uh, este foarte clar că trebuie să facem ceva și, și statele membre pot implementa acest sistem la modul inteligent. În ceea ce privește fondurile de salvare, din câte am înțeles de la comisie, este vorba de capitalul de lucru în momentul în care intervine un uh, faliment transfrontalier. Poți folosi acel capital. Și, de asemenea, um, este vorba despre transferuri de uh, capital transfrontaliere. Sigur, acestea, acest capital aparține unui stat membru, dar este posibil ca um, în Comitetul de Supraveghere să se aprobe un uh, transfer transfrontalier. Și în acest caz trebuie să analizăm o astfel de situație, dar cred că nu ar trebui adoptată uh, ca o soluție generală, să nu avem așa o rețetă generală pentru orice situație, ci ar trebui să avem reguli clare, separate pentru transferurile transfrontaliere. Ar trebui să ne gândim în această direcție. Așadar, să vedem dacă o gândim în același timp cu remunerația sau separăm această chestiune. Și domnul Crut dorește să ia cuvântul. Dar, Arlin, vrei să iei cuvântul acum? Domnul Crut, da, vroiam să fac și eu uh, cunoscută poziția noastră. Aici am primit un proiect de raport uh, foarte bun și fiabil. Sigur că raportorul are dreptate atunci când spune că există diferențe foarte mari în ceea ce privește, de exemplu, în, la salarizarea angajaților din sectorul producție și uh, instituțiile financiare, celor din instituțiile financiare. Și am, ar trebui să discutăm mult mai în detaliu, de fapt, dar cred că documentul pe care l-am primit acum ca proiect de raport este de-abia începutul. Din punctul nostru de vedere, uh, este perfect acceptabil ce a spus domnul raportor și susțin acest proiect de raport. Altfel, din punctul meu de vedere, pot spune că raportul în varianta inițială este chiar mai, mai bun decât uh, această versiune. Mulțumesc! thank you. Um, uh, I see Mr. Campan coming in. We are actually now... Acum discutăm de uh, remunerații și uh, dacă doriți să luați cuvântul pe acest punct, Arlin dorea să ia cuvântul. Da, nu vroiam să repet uh, punctele care s-au discutat deja, este foarte clar și apreciez munca raportorului, susțin proiectul de raport, iar Comisia cu siguranță trebuie să uh, preia controlul acestei inițiative pentru că publicul este cu ochii pe noi de fapt, ce dorim să atingem aici este un cadru de reglementare pentru că există aceste discrepanțe și, bineînțeles, există domenii în care remunerațiile sunt uh, considerabile pe an. De fapt, nu este problema mea, pentru că nu sunt banii mei, dar ar trebui să ne referim la faptul că este vorba de starea de sănătate a economiei și banii lor, de fapt, de exemplu, dacă luăm exemplu unei bănci, banii lor sunt uh, cheltuiți în mod necorespunzător și există riscuri excesive. Cred că în acest context al crizei, sigur că remunerația nu a fost cauza crizei, dar a fost uh, un element hotărător, având în vedere uh, riscurile foarte mari pe care și le-au asumat băncile și au pus în pericol întreaga instituție financiară. De aceea cred că ar trebui să se facă o diferență foarte clară între politicile de remunerare în uh, zona financiar-bancară față de celelalte zone. Dacă veți lua principiile directoare, așa cum a spus și domnul raportor, trebuie să ajungem la o abordare mai uh, echilibrată a remunerației. De aceea s-a și creat un comitet pentru stabilitate financiară și trebuie spus că nu este, nu există proporționalitate în momentul în care un angajat, de fapt, uh, primește 90% din venituri nu ca salariu, ci ca primă. M-am bucurat că am avut ocazia să discut acest raport cu uh, raportorii din umbră și am avut uh, cu domnul Ștefan Walter, secretarul Comisiei Basel II, o videoconferință. Și uh, dacă uh, instituțiile financiare au văzut că nu pot uh, plăti altfel acești bani, i-au pus sub formă de prime. ceea ce înseamnă că profiturile personale devin și mai importante în acest context. Pentru că 40% din uh, capitalul instituțiilor financiare a fost retras din aceste instituții sub această formă. Așa că nu cred că exagerăm cu uh, prevederile. Sigur că s-a sugerat să avem oarecare flexibilitate și să ne asigurăm că nu exagerăm și subminăm sau avem un impact negativ asupra acestor instituții. Aș face același comentariu pe care l-a avut și doamna președinte. Încercăm să facem aici ceva, ă, dacă legiferăm, să ajungem la o variantă pe care să o accepte publicul. Este foarte clar că nu s-a schimbat ă, nu s-au schimbat lucrurile din punct de vedere cultural, ci trebuie să ajungem la o legislație care să fie acceptabilă pentru public. Și este nevoie de schimbare. Cred că putem spune că trebuie să găsim modalitățile de a interveni, de a fi activi și s-au făcut uh, constatări clare pentru că s-au făcut constatări clare că instituțiile financiare încearcă să evite uh, reglementările. Și pentru că acest sector bancar refuză să se schimbe, cu atât mai mult cred că trebuie să se facă recomandări în raportul raportului nostru. Mulțumesc! Pentru că nu mai există intervenții, deci dau din nou cuvântul raportorului domnul al Hadraui. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și aș dori să mulțumesc colegilor, colegilor pentru contribuțiile lor trebuie, sunt și eu de acord că trebuie să fim precauți, să nu ne grăbim, să facem ceva pe lângă ceea ce s-a făcut până acum. Comisia va publica rapoartele mâine în ceea ce privește recomandările din iunie 2009. Cred că acest raport va spune că multe state membre încă nu au implementat aceste recomandări și stimul, stimul, stimulii pe termen scurt din sectorul financiar uh, există încă în continuare. Toate aceste lucruri ne, da, ne confirmă că trebuie să mergem și mai departe. De asemenea, este necesar să adoptăm o abordare comunitară pentru a avea condiții egale și pentru a evita distorsionarea condițiilor de piață și condiții egale. Sunt de acord cu cei care au spus că nu trebuie să limităm aceste inițiative doar la directorii societăților cotate la bursă. Există mulți alți angajați care Uh, sunt în poziții mai secundare, care uh, câștigă și ei foarte mult. Trebuie să îi avem în vedere și pe aceștia pentru a avea o abordare mai integrată. Pentru a încheia, după cum am spus, voi vorbi cu raportorii din umbră în viitorul apropiat și sper că vom putea să uh, luăm informații din rapoartele comisiei de mâine și pentru ca comisia noastră să aibă un rol fruntaș în această problemă. Vă mulțumesc. În următoarea fază este că vom vota uh, acest, această propunere în 22 iunie în comisie și posibil în plenara din iulie. Trecem așadar la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, dacă nu cumva apare altceva, și anume piețe pentru instrumentele financiare derivate, acțiuni strategice viitoare. Este vorba de raportul domnului Langen. Dau cuvântul în primul rând raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, discutat de mai multe ori despre raport și despre amendamente și uh, membrii comisiei au căutat să ajungă la un consens uh, pentru că au participat la discuții foarte multe facțiuni. Am ajuns la o serie de compromisuri uh, pe care le-am discutat în ultimele zece zile intens, dar au fost și discuții bilaterale între fracțiuni și cred că aceste soluții de compromis sunt modalitatea, pe de o parte, de a uh, contura o linie clară, uh, o abordare clară a Parlamentului European și, pe de altă parte, de a lua în calcul diversele puncte de vedere. Având în vedere că criza a adâncit uh, presiunile, am, am căutat să ajungem la compromisuri acceptabile pentru toată lumea. Compromisele, compromisurile se referă la um, considerente și apoi până la numărul 22, compromisurile sunt legate de solicitări care au fost incluse în raport. Vreau să spun pe scurt unde mai există probleme. Am discutat și socialdemocrații, ALDE, Verzii au fost uh, cei care au formulat cele mai multe amendamente, dar și care au căzut de acord. Și sunt de părere că Parlamentul trebuie să facă um, presiunile necesare pentru a face pași înainte cu acest dosar. Nu contează că amendamentul respectiv uh, poartă numele X sau Y, ci trebuie să arătăm că Parlamentul are o abordare unitară. Punctile, punctele care au rămas încă deschise o să încep cu considerentele. Aici am căzut de acord că produsele um, derivate, instrumentele derivate, sunt uh, parte din clasa de capital care comportă anumite riscuri pe piața de capital și de aceea procesul de reglementare, de legiferare trebuie să joace un rol mai puternic. Suntem de acord cu toate propunerile făcute și doresc ce uh, s-a întâmplat, s-a cerut cuvântul și aceste considerente sunt soluții de compromis. Compromisul 1 se referă la considerentul F, toată lumea a fost de acord cu el. Compromisul 2 se referă la considerentul G, Acolo este vorba de um, evaluarea corectă și stabilirea corectă a prețurilor și toată lumea a fost și aici de acord. Compromisul 3 s-a referit la amendamentul 26, uh, unde s-a cerut vot pe părți. Partea 1 și partea 3 au fost rezolvate sub formă de compromis și pot fi adoptate. Există și o recomandare și anume referitoare la evaluarea instrumentelor financiare derivate în sensul durabilității și stabilității în, pentru că acestea pot pune în pericol stabilitatea în zona euro. În ceea ce privește asigurările, se discută dacă acestea ar trebui să aibă o funcție de reglementare sau de corectare a pieții. În cazul Greciei avem de-a face cu 10 milioane, milioane, miliarde cer scuze, de euro credite, dar există o sumă mult mai mare care acoperă ca asigurare aceste credite. 75 de miliarde de euro și acesta uh, este în mod clar modalitatea în care statul uh, grec și-a acoperit uh, datoria. Nu este vorba de speculațiile care au avut loc pe piața financiară grecească, ci este vorba de cum uh, și-a luat măsuri de precauție Grecia. Altfel, avem un compromis referitor la, eh, văd că cinci grupuri, grupări au eh, susținut acest compromis, se referă la eh, considerentul A, și anume schimbarea de paradigmă. Apoi ajungem la compromisul 4 pe vot pe părți. Această parte este solicitată de socialdemocrați, de ALDE, de Verzi, de PPE, iar al doilea, a doua parte se referă la uh, utilizarea uh, capitalelor de către beneficiarii finali. Acestea sunt adăugiri pentru compromisul 4, care se referă la partea G, G Apoi următoarea soluție de compromis, tot vot pe părți, cerut de socialdemocrați. Vreau să las această chestiune deschisă, să vedem uh, care sunt părerile. Sigur că ideea de bază la acest amendament este corectă, dar vom uh, vedea dacă vom vota pe părți acest amendament. Apoi la uh, amendamentul de compromis 6, acest amendament de compromis a fost uh, completat de către socialdemocrați referitor la volumul tranzacțiilor. Aici am văzut că mai există trei alte situații care, au care au fost discutate și ieri și au fost aduse la cunoștința secretariatului. Uh, sub formă de amendamente orale. Fiecare dintre noi știe că este o diferență. Vrem să uh, avem aceste amendamente ca amendamente de compromis. Așa că vă rog să înștiințați secretariatul pentru a include acest punct în amendamentele pentru mâine. Cred că încă se mai poate modifica pe lista de vot. Și cred că uh, am colaborat bine cu biroul meu. Trebuie să mai uh, clarificăm acest lucru, aceste lucruri și nu trebuie să ne lăsăm influențați de speculații. Apoi, um, amendamentul de compromis 7 este vorba de un amendament care vine tot din partea socialdemocraților care au făcut o adăugire și anume uh, au adăugat datele de tranzacție. Acum uh, trebuie să discutăm în ce măsură trebuie divulgate date referitoare la tranzacție. Aici se pune întrebarea dacă și celelalte grupări sunt pregătite să susțină această propunere. Având în vedere că uh, în textul vechi se spunea datele necesare, datele obligatorii, pe când acum se spune datele uh, detaliate necesare. Apoi, considerentul, uh, amendamentul 8, care se referă la considerentul 1B și aici au fost de acord toți. La uh, amendamentul de compromis numărul 9, prima propunere a fost susținută de toți și vine ca adăugire la următoarele amendamente amendamentul de compromis nou, paragraful 1. Un vot pe părți. Prima parte este susținută de toți. Ă, textul paragrafului se termină la sistemele de reglementare. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, este vorba de amendamentul 10 Aici propunerea este susținută de toată lumea pe partea întâi, iar partea a doua apare la solicitarea fracțiunii liberale cu uh, textul stabilește lichiditatea ca criteriu principal. Pentru a putea vota compromisul, însă trebuie să procedăm la votul pe părți. Apoi, compromisul 11 pentru paragraful 4. Dacă văd bine, aici toți au fost de acord în formularea actuală. Apoi, compromisul 12, care de asemenea este susținut de toată lumea. La alineatul 6, la alineatul 7, compromisul 13, de asemenea fără probleme, alineatul 8, compromisul 14, de asemenea nicio modificare. Apoi avem alineatul 9, amendamentul de compromis 15, care a fost modificat cu, prin adăugarea unei teze și anume aceasta corespunde și amendamentului 7 înaintat de uh, Comisia pentru Dezvoltare. Apoi, în mijlocul textului se face o adăugire și anume datele care pot contribui la, un, la o gestionare a riscului. Așadar, nu este vorba numai de participanții pe piață. Apoi, amendamentul de compromis numărul 14 la alineatul 8, de asemenea fără probleme, și alineatul 9, uh, amendamentul 15 la alineatul 12 amendamentul de compromis 16. Aici este un vot pe părți pentru prima parte și o a doua parte, având în vedere că socialdemocrații nu au acceptat această a doua parte. Este vorba despre standardele um, acceptate, standardele comune acceptate la nivel european. prin care participanții la piața uh, interne nu pot fi influențați. Apoi ALDE și alte grupări au adus încă un amendament socialdemocrații și uh, verzii nu, particip, nu susțin acest, uh, această parte. În plus, ar trebui să se uh, propună mecanisme de reglementare. Aceasta este partea pe care au vrut să o introducă colegii. Așadar, și pe acest punct trebuie să votăm. Apoi, compromisul 17A, aici au acceptat toți. Compromisul 18 la aliniatul 15 la fel, compromis 19 la aliniatul 16 la fel, acceptat de toți, așa cum este și cazul compromisului 20 referitor la aliniatul 17 compromisul 21 pentru alineatul 18 și compromisul 22 considerentul 1A, de asemenea acceptat. Apoi venim la compromisul numărul 22, un nou considerent acceptat de toată lumea, mai puțin de verzi și anume chestiunea statelor terțe. Aici se dorește o adăugire care uh, vă va fi transmisă mâine și anume de către uh, unii dintre liberali și socialdemocrați sau de către colegi individual. Aici este vorba de un singur cuvânt și aș propune ca acest cuvânt să fie votat pe vot pe părți vreau să citesc textul până la acest uh, cuvânt. Dacă se uh, face referire, dacă participă o instituție financiară a Uniunii Europene și așa mai departe, uh, nu este interesant, spune vorbitorul, apare adăugirea uh, und, dar se dorește cuvântul uh, și, dar se dorește cuvântul sau. Și anume uh, instrumente derivate care uh, funcționează în moneda euro. Și în loc de și vrem să spunem sau. Este, se ajunge la o mai mare precizie a textului și la o restricționare mai clară. pentru că uh, în acest fel se asigură obligativitatea de divulgare și pentru statele terțe. Acestea au fost așadar amendamentele care au fost discutate pe larg și cred că vom putea trece la vot într-un sfert de oră. Vă mulțumesc! Nu am o listă de intervenții, dar presupun că domnul Domenici dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă, în primul rând. Mulțumesc secretariatului comisiei, secretariatului grupului pentru munca depusă din punct de vedere al procedurii. Sunt de acord cu ceea ce tocmai a spus domnul Langen în ceea ce privește posibilitatea de a vedea dacă vom putea introduce cele mai recente amendamente depuse în uh, ceea ce s-a făcut la amendamentele de compromis. Dacă acestea vor putea fi introduse în amendamentele de compromis, vom ajunge la un echilibru mult mai larg și compromisurile vor fi mult mai viabile. Trebuie să transmitem un mesaj Comisiei că vrem o directivă care să fie uh, corespunzătoare cu seriozitatea situației. Uh, aș dori să știu dacă raportorul este dispus să uh, introducă aceste amendamente recente în amendamentele de compromis. De asemenea, trebuie să avem în vedere importanța acestui raport raport care este și mai important acum decât când a început activitatea noastră. Asta datorită evenimentelor inter- internaționale pe care le cunoaștem cu toții. Cred că mesajul a fost uh, transmis foarte clar din multe amendamente. Există încă diferențe de opinie între grupuri pe anumite teme, însă acest lucru este previzibil. Unele dintre diferențe vor rămâne, Însă, în acest moment este bine ca această comisie să trimite un mesaj clar comisiei uh, prin care să sublinieze uh, punctele importante uh, din votul de mâine. Mi se pare că este foarte bine că o mare parte din amendamentele depuse de către grupul meu au fost deja incluse și se reflectă în amendamentele de compromis pe care uh, domnul Langan tocmai, tocmai le-a explicat. Însă, în ultimele ore există și oportunitatea de a face ultimele retușuri. Yes. Doamna președinte, eu voi vorbi acum ca raportor din umbră ALDE. Îi mulțumesc raportorului pentru munca sa și cu toate că, că amendamentele de compromis nu sunt perfecte în detaliu, Uh, acestea reprezintă un acord corect și raportul, uh, raportorul este uh, a fost dispus să includă cinci amendamente noi din partea socialiștilor și inclusiv lucruri care au fost eliminate clar săptămâna trecute. Trecută înseamnă că există anumite grupuri pe care nu le-ați consultat și acum anumite amendamente mi se, far, mi se par nesatisfăcătoare. Poate ar exista uh, alternative mai bune, însă trebuie să uh, vă interesați mai bine să știți cine este de partea dumneavoastră și cine nu. Acum mă găsesc într-o poziție dificilă. Uh, mi se, mi se pare dificil să spun că aveți un consens larg, pentru că acest consens nu mai prea există. Și ca președinte aceste comisii, uh, mă ne mulțumește foarte mult că acum vom încerca să supunem ceva la vot mâine, care, un proiect care nu este încă final. Nu, nu voi interzice acest lucru, acest vot, însă mă pune într-o situație dificilă. Ehm, va trebui să mai lucrăm puțin înainte de a avea ceva care să se bucure de consensul larg pe care îl doriți. Ehm, preocupările mele ehm, au fost deja indicate în legătură cu proprietatea, cine deține în CCP și unde poate să existe un conflict de interes. Acest lucru poate fi exprimat ca un conflict cu utilizatorii, dar ar fi și un conflict dacă traderii sau uh, cei care fac schimburile dețin aceste CCP-uri. Fie sunt, vor fi stabilite limite sau se vor găsi alte motiv, modalități de a uh, reglementa aceste lucruri prin structuri guvernamentale. Însă există unele persoane care vor deține acest tip de uh, uh, contracte și uh, aceste persoane uh, vor intra în contact cu capitalul sau cu clienții. Uh, chiar dacă uh, reușim să modificăm textul și mai mult, tot nu va fi perfect. Adevărul este, adevărul, adevărul este că există anumite conflicte care trebuie să fie gestionate pentru ca produsul final să fie acceptabil din punct de vedere al gestionării riscului. Există un amendament în ceea ce privește uh, compensarea și lichiditatea uh, unul dintre amendamentele mele îl pot uh, retrage pentru că este vorba de gestiunea de risc. Însă unii uh, l-au înțeles greșit. Unii au înțeles că dacă se aplică uh, acest, uh, acest criteriu, înseamnă că 90% dintre derivatele extrabursiere nu pot fi compensate. Nu, eu vroiam să mă asigur că nu va exista un uh, conflict de interese în ceea ce privește lichiditatea. Poate printr-un conflict de interes pot să se introducă uh, contracte nelichide în compensare. Însă poate acest lucru intră în detalii, prea în detaliu și unii colegi au înțeles greșit acest amendament. Eu mai degrabă aș retrage acest amendament decât să se voteze împotriva lui, pentru că mi se pare un lucru extrem de important care nu apare în alte parte. Trebuie să avem un sistem clar de gestionare a riscului. Pot să vă ofer să-mi retrag acest amendament, însă în niciun fel nu încercam să introduc un argument pe ușa din dos și văd că comisia dă din cap, deci probabil că ei au înțeles ce vreau să spun. Uh, Atât din partea mea, am timp în această seară, putem încerca să rezolvăm uh, problemele prin amendamente orale, în special uh, atunci când vreți să schimbați ori, ori prin, cu cuvântul și, uh, cum era în, în inițial. Dacă introduceți cuvântul sau, există trei probleme. 1. Una dintre părți din la aceste produse derivate este în Uniunea Europeană. Sau, dar ce se întâmplă dacă Japonia spune ceva sau Statele Unite? Ne aflăm într-un impas. Accept propunerea inițială sau propunerea așa cum apare în compromis cu și. Aceasta este o prevedere foarte strictă. și aș putea accepta ceva uh, Uh, o formulare diferită, însă nu pot accepta formularea cu sau, pentru că astfel se lărgește mult prea mult uh, domeniul de aplicare și uh, devine o propunere extrem, extrem de protecționistă și nu cred că intenția aici este de a fi protecționiști. Ați spus uh, mai devreme că toate produsele derivate care îndeplinesc aceste condiții, minim aceste condiții, și dați semnalul că s-ar putea să existe mai multe produse derivate. În acest sens aș dori să mergem pentru a găsi o formulare care să fie mai acceptabilă. Dar cu cuvântul sau, ca și uh, raportor fictiv, raportor din umbră, aș, are, mă simt nevo- văd nevoită să retrag uh, acordul grupului nostru pentru compromis. Am uh, discutat deja aceste lucruri în grupul meu. Uh, înainte de a vedea ultimele schimbări pe care le-ați menționat. Și. Uh, bine. Mai există câteva intervenții, vom rămâne la raportorii din umbră și dau cuvântul lui Kay. Vroiați să reveniți, domnule Langen, sau I, I mean, maybe there'll be more points by the... Poate vor exista mai multe idei până la sfârșit și puteți interveni la final? Sau foarte rapid acum, domnule Langen? Mulțumesc, vreau să vă rog să votăm totuși. Nu vom putea soluționa toate problemele, dar trebuie să votăm este e adevărat că socialdemocrații ieri și azi de dimineață au mai propus adăugiri. Dar restul este clar. Important este să știm cum votăm aceste puncte. Iar uh, această chestiune cu și sau sau va trebui să discutăm care este soluția de a aborda această problemă în mod echitabil. Pentru că nu putem căuta la nesfârșit soluții de compromis. Pentru că diferă foarte mult părerile. Ce, în ceea ce îi privește pe liberal, doamnă președinte, aveți perfectă dreptate. Iar uh, mai este chestiunea legată de lichidități, unde nu au fost ceilalți de acord. Dar ca să ajungem la o majoritate, nu e, nu e exclus să ajungem la o majoritate. Tot poate să existe o majoritate, chiar dacă există aceste amendamente, fără a se fi ajuns la un compromis. Sper că Comisia va avea ceva de spus. Dacă dorește Comisia să spună ceva la această parte lichiditățile ca și criteriu de clearing. Uh, a doua problemă care pune dificultăți. Avem patru amendamente ale socialdemocraților în ceea ce, se, uh, în ceea ce privește Comitetul de um, Gestionare a Riscului. O parte din compromis este susținută, am acceptat-o, și anume să fie reprezentați socialdemocrații, să fie uh, reprezentați în uh, acest comitet, dar dorim o a doua parte, dorim să adăugăm o a doua parte a socialdemocraților care este într-adevăr controversată și anume uh, care face referire la mecanismele de formulare, de modelare a procesului. Și cred că uh, cu aceasta putem avea o poziție clară a Parlamentului fără să intrăm în celelalte detalii. La compromisul 23 uh, a venit uh, această chestiune legată de și sau de cuvântul sau. Inițial toți au acceptat, dar socialdemocrații și-au retras sprijinul. Și, cuvântul și, este uh, o reglementare în trei etape pentru statele terțe, ori cuvântul sau presupune două etape. Dacă discutăm de cuvântul și, aceasta înseamnă numai în zona euro și în Uniunea Europeană. Așadar, se aplică o reglementare de, privitoare la stat terț numai dacă este vorba de monedă, de o monedă a Uniunii Europene, îmi cer scuze, spune vorbitorul, nu numai euro, moneda Uniunii Europene. Socialdemocrații așadar vor să reducă o etapă și cred că se mai poate uh, soluționa această problemă prin vot. Acesta este un punct critic. Celălalt este mai mult o problemă de redactare, lichiditate Uh, ca și criteriu pentru participare. Toate celelalte detalii, doamnă președinte, s-au discutat pe larg și din punctul meu de vedere nu mai este nevoie să, nu mai este necesar să amânăm votul. Vrem să facem pași înainte ca să ajungem cu propunerea pe masă. Mulțumesc! Uh, Mulțumim pentru intervenție. Mi-ați dat uh, anumite răspunsuri, însă mai sunt și alte persoane care doresc să intervină. Case Swinburne are cuvântul acum. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului care a inclus toate aspectele discutate și pentru eforturile intense din ultimele 10 zile. E păcat că după acest efort colectiv îndelungat, Uh, am schimbat lucrurile în ultimele 24 de ore și revenim asupra unor decizii deja luate. Mă deranjează modificarea de la and la or, de la și la sau, și trebuie să ne mai gândim dacă se introduce această modificare. S-a purtat o discuție lungă, am înțeles că a durat o săptămână întreagă și iată acum, în ultima clipă, se hotărăște această modificare, un lucru destul de trist. Mai sunt și alte probleme legate de compromisul 18 și negocierea sa colectivă la nivelul grupurilor săptămâna trecută, mai ales la nivelul asistenților și consilierilor. Amendamentele de la 210 până la 214 înțelesesem eu că vor intra în acest compromis 18, dar acum aflăm că de fapt nu este așa. Din punctul de vedere al uh, logisticii acestor amendamente și includerea lor, avem o problemă. Apoi o observație oarecum minoră, dar care ar putea avea consecințe importante. Când m-am gândit la mm, scutirea mm, pentru instituția nefinanciară, nu m-am referit la toți traderii de materii prime. Și cred că ar trebui incluși aceștia împreună cu producătorii de mașini și companiile aeriene, care ar trebui, deci, să poată forma să poată face parte din piețele sistemice. Deci nu ar trebui să fie inclus la amendamentul 37. Avem probleme și cu amendamentul 116 și 117, minore oarecum, pentru că se referă la definiții. Se vorbește acolo despre instrumente derivate deținute de societăți, fără a se da detalii, și sunt mai multe definiții ale acestor, ale acestor instrumente derivate. Și mă îngrijorează faptul că nu definim noțiunea, dar încercăm să dăm o lege pentru ea. Am ajuns, după părerea mea, la compromisuri foarte bune și sper să nu le stricăm pe acestea în ultima clipă. Îmi mulțumesc raportului pentru răbdare. Mulțumesc. Um, shadows, Pascal, Urmează Pascal, un alt raportor în umbră. În primul rând, Aș vrea să-i mulțumesc și eu, domnul Langen, pentru eforturile făcute și pentru faptul că a fost deschis la uh, ideea unui compromis cât mai amplu. Voi rămâne la acest punct care ne preocupă, compromisul 23, referitor la țările terțe. Poziția mea este mai degrabă cea unui intermediar, adică sunt de acord că dacă punem acolo or, avem o poziție foarte amplă, necompatibilă. Dacă toate zonele lumii ar adopta acest, acest regulament, ar fi o incompatibilitate, pentru că am avea un act legislativ prea amplu. În schimb, dacă punem and și, atunci legislația este prea îngustă. Pentru că am uh, anula posibilitatea controlului dorit de către Uniunea Europeană. Deci fie găsim un compromis între cele două formulări care nu ne mulțumesc, fie noi politic vom susține varianta care acordă Uniunii Europene o posibilitate mai mare de reglementare și am alege deci varianta cu sau însă suntem deschiși la posibilitatea de a găsi o altă soluție care ar fi compatibilă cu punctul de vedere și cu regulamentele care ar putea fi adoptate și de alte țări, de pildă Statele Unite. Alte observații în ceea ce privește compromisurile cu care ne-am pus de acord legat de produsele agricole și materiile prime, din versiunea finală a raportului, am atras atenția asupra faptului că în acest text nu există scutiri, excepții generale pentru utilizatorii finali. Am avut grijă și am încercat să găsim formulările corecte care să țină seama de diferența între uh, situația instituțiilor financiare și cea a utilizatorilor finali fără a încerca, în, încercând să evităm uh, posibilitățile de evitare a prevederilor legislative. Am fi dorit ca rolul ESMA să fie și mai mare, ca posibilitatea de a, ca un produs să ajungă la casa de compensare să fie, de fapt, responsabilitatea acestor autorități de management? Lucru care ar fi fost interesant, dar din păcate nu a fost posibil. Suntem foarte mulțumiți de compromisurile la care s au ajuns și vom susține raportul în totalitatea sa. În ceea ce privește țările terțe, dacă am putea să nu adoptăm uh, o poziție prea restrictivă care ar reduce prea mult conținutul acestui raport, fără însă a adopta niște prevederi dificil de aplicat, cred că am avea de câștigat din punctul de vedere al coerenței. Și în plus, astfel am uh, obține și o majoritate mai amplă, lucru cu care suntem de altfel de acord. Wolf. Am câteva observații scurte. Eu am adus puține amendamente în ceea ce privește compromisul uh, C14. Aș fi pentru o altă formulare și anume uh, nu ar trebui să fie ce, um, ce de uh, SEU-urile nu ar trebui să fie organizate de către utilizatori. Așadar să nu fie, um, ca să spunem așa, în posesia utilizatorilor sau beneficiarilor. Am merge mai curând pe varianta americană și anume utilizatorul, uh, posesorul acțiunilor să uh, aibă o posibilitate limitată de posesie, și anume 75-80%. În ceea ce privește compromisul uh, C16, am o propunere pe vot uh, pe părți, pe partea unde se spune should be included should be, trebuie să fie reprezentant în uh, Comitetul pentru gestionarea riscului. În ceea ce privește compromisul uh, C23, uh, am participat la dezbaterile interne ale grupului ALDE și problema se rezolvă, de fapt, prin stabilirea unor cerințe minime și în acest fel se poate accepta compromisul. Așadar să stabilim pragul inferior. Apoi mai vreau să clarific ceva. Avem scopul de a oferi mai multă transparență în ceea ce privește instrumentele derivate standardizate, inclusiv CPC sunt de părere că, așa cum arată raportul în acest moment, ajungem la scopurile stabilite. Mulțumim, Oli Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că domnul Langen a făcut aproape tot și trebuie să recunoaștem eforturile pe care le-a făcut. Crescând eu într-o țară cu spirit colectiv, voi respecta ce spune raportorul meu din umbră. Însă am, mă deranjează anumite lucruri din text, compromisul 11 și 20 mai ales, și cred că din acest punct de vedere domnul Langin este foarte îndrăzneț când spune că interzicerea vânzărilor în lipsă este un instrument foarte bun. istoria recentă sau foarte recentă ne arată că nu este un uh, instrument bun. Însă, până la urmă, sigur că trebuie să facem ceva. Însă, tonul este mai degrabă unul populist și cuvântul uh, specul, specul speculă, speculație, este folosit ca o injurie. Din punctul meu de vedere, anumite speculații făcute în Europa au întors piața, au transformat piața. Nu vreau să repet experiența noastră din anii 90 până acum, însă Cred că și restul Europei se poate schimba, trebuie să se schimbe și să respecte criteriile Pactului de Creștere și de Stabilitate. Însă, doamnă președinte, voi face așa cum spuneți dumneavoastră. Mulțumesc. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Voi reveni la domnul Langen, dar cred că și reprezentantul Comisiei, Patrick, dorește să intervină. Foarte pe scurt, vreau să adaug ceva în ceea ce privește întrebarea colegului nostru și anume de ce nu se ține cont de unele amendamente. Nu a fost subiectul tratat de mine. Am încercat să cuprindem toate soluțiile de compromis, dar în ultima instanță a decis secretariatul ce să includă. Da, 210 până la 214 este clar că nu putem cuprinde absolut totul. A fost uh, o dezbatere foarte aprinsă pe această problemă a cuvintelor și sau sau. Verzii și cred că, cred că dumneavoastră nici nu ați participat în sensul că nu ați susținut acest amendament. Socialdemocrații au spus astăzi că vor să sprijine sau. Așadar, înaintăm amendamentul de compromis 23 așa cum este în această fază și votăm pentru și sau sau. Ca în așa fel ă, încât să ajungem totuși la o soluție finală. Sigur, se poate spune ajunge cuvântul și sau puteți vota pentru sau. De aceea avem nevoie de compromis. Apoi domnul Clins, uh, care a spus că în varianta de formulare de acum se ating obiectivele inițiativei. Uh, de fapt, majoritatea amendamentelor uh, și-au păstrat formularea inițială, nu au fost modificate. În ceea ce privește uh, organizarea sau posesia uh, de către utilizatorii finali, acest uh, amendament rămâne în picioare pentru că este vorba de uh, guvernanță, reglementări în ceea ce privește proprietatea. Așadar, în, în uh, linii mari am clarificat acest lucru. Avem exemplul sistemului american, al registrului american și uh, CDS-urilor americane din martie 2009 Uh, se transmit datele lor și sunt preluate de trei mari companii europene, trei mari companii americane. Dar nu ne ajunge. Acestea, de fapt, acesta a fost contextul. Iar uh, ceea ce a, au propus americanii uh, ca și criteriu ar putea fi uh, o soluție utilă pentru Comisie. Iar în ceea ce privește 80%, aici este un prag care nu poate fi stabilit înainte de a stabili definițiile. Așadar, aici nu pot sprijini punctul. Ultima luare de cuvânt, colegul Schmidt, referitor la speculații. Am, uh, m-am referit la creditele, la împrumuturile grecești uh, și nu uh, am susținut că sunt speculații, dar există cu siguranță speculații. Unde se creează produse și în același timp se, se vând aceste produse în, în ilegalitate în ceea ce privește materiile prime agricole, în 2010 s-au, uh, s-au uh, recoltat 3,5 milioane tone de cacao, dar acum se uh, negociază contracte de 70 de milioane de tone. Așadar, este speculație pură cea mai pură speculație. Și din acest punct de vedere nu putem susține că nu există speculații. Există. Cred, domnule Schmidt, că putem reglementa acest lucru. Dar uh, cele trei puncte la care s-a referit doamna Volz și anume lichiditățile, uh, chestiunea participării la CDS-uri, și pentru aceste uh, contribuții vreau să mulțumesc colegii noastre. Cred că putem vota pe aceste puncte. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Poate Comisia dorește să facă anumite observații legate de aceste puncte? Domnule Pearson, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o discuție foarte utilă, se transmit mesaje clare cu privire la importanța acestui raport și a subiectului în general. Și așteptările Parlamentului sunt clare din, uh, în ceea ce privește Comisia. Am câteva observații. Am observat cu încântare părerile comune referitoare la utilizatorii finali. Acum câteva luni am, am purtat o discuție la Parlament și am stabilit importanța găsirii unei soluții care să nu aducă obstacole în calea întreprinderilor din Europa. Am reținut această idee, iar comisarul responsabil a arătat de curând la Parlament că abordarea Comisiei este foarte apropiată de cea din acest raport. Sunt foarte încântat că, deși se pare că toată lumea este de acord că scutirea utilizatorilor final este calea de urmat, trebuie să ne referim la acei utilizatori care consolidează poziții sistemice. De, asem- de asemenea, trebuie să evităm situația în care firmele financiare folosesc această scutire ca metodă de a eluda anumite obligații. Dacă nu eliminăm această problemă, această posibilă capcană, creăm posibilitatea existenței unui sistem financiar din umbră. A doua observație legată de proprietatea de deținerea unei CPC. Aici sunt mai multe aspecte juridice la care trebuie să ne gândim și trebuie în primul rând să ne întrebăm care este problema. Problema ar fi că în cazul unei case de compensare în contrapartidă centrală ar putea exista o discrepanță și o primă soluție ar fi un plafon al uh, procentajului de deținere. Aici există mai multe posibilități pe care le analizăm la, la comisie. Deținerea CPC-urilor în Europa deja pune problema, probleme. Anumite burse dețin deja aceste CPC-uri și ce, ce putem face? Să desfințăm respectivele burse? Să le obligăm să renunțe la uh, deținerea acestor CPC-uri? Sunt probleme juridice importante pe care ar trebui să le rezolvăm. O altă soluție ar fi să vedem dacă există uh, cerințe de guvernare pe care le-am putea impune pentru a ajunge la aceste obiective. Asta ar însemna da, dacă am desfința pur și simplu grupurile existente, am creat probleme pentru compensările financiare în zona europeană. Deci va trebui să mai discutăm aceste aspecte. Apoi, un punct legat de lichidități. Doamnă președinte, dacă nu există lichidități, este clar că nicio casă de compensare din lume nu poate face compensare pentru că nu are sursă de prețuri în care să-și măsoare riscurile și dacă o casă de compensare nu își poate măsura riscurile, nu are cum să-și calculeze marja de profit și dacă nu își poate calcula marja de profit, nu poate face compensare pentru produse. Am crea un risc sistemic clar în acest caz. Și toată lumea este de acord cu această idee. S-a purtat un uh, schimb de idei foarte interesant aici. A patra observație probabil că va trebui să mai colaborăm cu privire la cerințele de localizare a RCPC-urilor și va trebui să mai discutăm niște lucruri cu dumneavoastră. Nu e vorba doar de problema de a alege între sau sau și. Mm, o problemă se leagă și de cuvântul location, amplasament. Probabil că vom uh, mai discuta cu Parlamentul și am uh, preluat ideile raportului domnului Langen, le vom prezenta serviciilor comisiei. Un alt punct pe care aș dori să-l menționez este ce facem cu soapele pe riscul de credit uh, suverane în lipsă. S-a anunțat că serviciile comisiei sunt în ultima fază de anchetă. Am început analiza din noiembrie anul trecut, am încercat să vedem cine, ce poziție a avut, cu cine și ce cifre au fost implicate. Ne apropiem de finele acestei anchete și vom uh, da o reacție politică, strategică, cu privire la ce trebuie făcut în domeniul reglementării, dacă îi trebuie sau nu interzise această vânzare naked în cazul swap-urilor pe riscul de credit. Un ultim punct, poate de detaliu, dar foarte important. Cine ar trebui să facă parte din comitetele de risc? După părerea noastră, nu e vorba doar de membrii care fac compensare, ci ar trebui să fie incluși și clienții um, caselor de compensare, care au un interes clar și ar putea ajuta la a, luarea unor decizii ample și importante. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. În mod normal, raportorul ar trebui să aibă ultimul cuvânt, să vedem dacă dorește să intervină încă o dată. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Am uh discutat uh, doar uh, două puncte legate de CPC. Uh, s-au făcut mai multe propuneri și va trebui să mai așteptăm până când va face și comisia propunerea. Putem atunci să începem relativ devreme discutarea inițiativei. Uh, în ceea ce privește următorul punct pe care aș dori să-l abordez, formularea uh, doamnei Bolț referitoare la amendamentul 10, lichiditățile. Acolo facțiunile ar putea să se mai gândească dacă acceptă uh, această propunere a domnei Bolți. Aș putea să uh, recomand acest lucru ca să ajungem la, majoritate. Uh, Mulțumesc foarte mult. Cred că nu este nevoie să vă amintesc că votăm mâine și uh, apoi în plenara din iunie. Uh, am să rămân un minut sau două să